nevoie, nu doar pentru produsele pe care le pun pe piață, ci și pentru activitatea lor din teritoriu. Mulțumesc pentru atenție. Cerramos. Încheiem aici dezbaterea și suspendăm ședința în această seară. Următoarea sesiune va avea loc mâine, 21 aprilie. Dezbaterile vor avea loc de la ora 9 la ora 13 și de la 15 la ora 19. Deci mâine